Președintele. Doamnelor și domnilor, reluăm ședința de astăzi. Procesul verbal al ședinței plenare de ieri a fost distribuit. Are cineva observații de făcut? Dacă nu, atunci îl considerăm adoptat. Conform ordinii de zi, trecem la cinci propuneri de rezoluție cu privire la Iran, cazul doamnei Shirin Ebadi. Aș dori să dau cuvântul domnului Mațachis, primul autor al uh, rezoluției. Aveți două minute. Domnule președinte, domnule comisar, uh, care tocmai a sosit, persecutarea uh, laureatei premiului Nobel și din Ebadi este unul dintre exemplele